Primim din partea grupurilor S, D și ECR și din partea neafiliaților niște cereri de modificare și de numiri în comisii și delegațiile parlamentare. Lista acestor cereri va figura în procesul verbal al acestei reuniuni. Dacă nicio observație n-a fost prezentată până la adoptarea procesului verbal, această modificare și aceste numiri vor fi considerate ca fiind adoptate. Bun.